Parlament. Cred că trebuie să-l respingem. Okay. So those of you who object, can you... Cei care se opun, vă rog să vă ridicați în picioare ca să vedem câte persoane se opun. I think it's more than, more than enough, more than 10% of the, of the... Cred că e suficient, peste 10 persoane s-au ridicat. On the, on the resolution as a whole. So... Mai mult de 10% din cei prezenți, mă scuzați. Așadar, pentru, împotrivă, Abțineri? Nu, amendamentul a fost respins. A fost retras pentru că peste 10, 10 la sută din membrii prezenți s-au opus. Votăm acum propunerile de rezoluție. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct, Azerbaijan. On six motions for resolution. Șase propuneri de rezoluție. În primul rând, o propunere de rezoluție a GUE, stânga verde nordică. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost respinsă. Acum, moțiunea comună de rezoluție pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și, în final, Belarus, șase propuneri de rezoluție pe Belarus, însă există și o propunere de rezoluție a Stângii Unite Europene. Cine sunt pentru această rezoluție? Împotrivă abțineri a fost respinsă și votăm moțiunea comună de rezoluție, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul și această moțiune comună se adoptă în mod foarte clar. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru atenție. Am încă o comunicare. Am primit din partea grupului EFD cereri de numiri în delegațiile și comisiile parlamentare lista acestor numiri va fi inclusă în procesul verbal al ședinței actuale. Dacă nu se depun obiecții, aceste numiri vor fi considerate adoptate. Și în final, procesul verbal al ședinței de astăzi va fi supus spre adoptare la începutul sesiunii viitoare, dacă nu vor exista obiecții, rezoluțiile adoptate astăzi vor fi transmise imediat autorităților numite în interiorul lor. Se suspendă ședința. Vă urez drum bun înapoi acasă. Sunt.